morning, everyone. I hope uh, everyone can hear me from all over Europe, wherever you are. Uh... Bună dimineața tuturor! Sper că mă puteți auzi oriunde v-ați afla. Vom continua cu reuniunea noastră de azi. Avem două sloturi de acum până la 11 și un sfert și în această după-amiază când avem un schimb uh, de opinii cu doamna Galina cu privire la um, una din strategiile Uniunii Europene. Între timp vom avea și o sesiune de vot pe care o voi deschide după ce va fi încheiată sesiunea de dimineață. Vom avea, bineînțeles, alături de noi pe doamna comisar um, pentru transport, doamna Vălean, la ora 10, dar în prima oră vom uh, discuta câteva obiecții în ceea ce privește rezultatele votului de ieri, dacă totul a mers bine, aveți rezultatul uh, la voturilor celor două dosare pe care le-am avut ieri. Cam pe la ora 6 ieri seara ați primit uh, și uh, rezultatele și astăzi vom avea votul final la guvernanță mai eficientă și la uh, transportul maritim mai eficient. Am votat amendamentele și astăzi vom avea votul final. Acum, continuăm cu primul schimb de opinii de pe ordinea de zi. Este depus. Sunt două obiecții depuse de patru persoane. Am să le dau celor uh, patru persoane cuvântul, iar apoi am văzut că sunt patru persoane care doresc să intervină în discuție iar apoi vom da cuvântul comisiei. Avem numai o oră și trebuie să abordăm două pachete de comisii, de, de obiecții, mă scuzați, deci timpul este foarte limitat. Am să rog pe toată lumea să fie cât mai succintă și la obiect, astfel încât să putem da cuvântul cât mai multor colegi, mai ales la primul punct, pentru că se uh, este o obiecție la interdicția plumbului în muniție folosită la vânătoare în uh, zone umide. Deci, um, rog pe toată lumea să-și respecte uh, timpul. Acum, dacă nu aveți o conexiune foarte bună sau sunteți uh, în, um, trans, într-un mijloc de transport nu veți um, putea fi interpretat. Puteți fi interpretat numai dacă sunteți vizibil și cu o conexiune bună. Așa stau lucrurile. Îmi pare rău, dar sper că toată lumea înțelege solicitările interpreților care au deja o treabă destul de grea, spune președintele. Acum, dau cuvântul uh, celor care doresc să uh, sprijine aceste obiecții. Primul, prima persoană uh, pe care am pe listă este Alexander Bernhuber. Ai cuvântul. Mr. Bernhuber, can you please press the speak button? Sorry, okay. Um, sorry, I think now it's working. Uh, yes. Uh, sehr, geehrter Herr, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Vertreter. Domnule președinte, domnule reprezentant al Comisiei, doamnelor și domnilor, astăzi doresc să vă prezint obiecțiile noastre cu privire la um, muniția care conține plumb în zonele umede. Am lucrat la obiecții în acest sens împreună cu Renew. Este vorba de faptul că Comisia a propus interdicția acestor tipuri de muniții. Există o justificare, un argument foarte uh, justificat în acest sens, și anume protecția apelor noastre. Cred că suntem cu toții de acord că sprijinim această abordare și că, abor- că propunerea este una bună. Un exemplu. Plumbul uh, poate fi uh, Um, absorbit sau ingerat de um, pești și asta le poate, um, îi poate uh, otrăvi. Uh, propunerea este să se interzică la o, într-un diametru de 100 de metri în jurul unor zone umede aceste uh, muniții. Propunerea Uh, comisiei se referă la toate tipurile de apă, indiferent de suprafață, chiar și dacă este vorba de un metru pătrat. Problemele previzibile sunt uh, ar fi, uh, practic, dacă se creează această, acest diametru de Um, mai mult de 100 de metri, s-ar crea practic un, un spațiu de 3 um, hectare și nu este fezabil. Există și alte uh, propuneri din partea Comisiei care sunt uh, mult prea complicate. De exemplu, um, o altă problemă este uh, sunt stațiunile de schi care ar fi și ele uh, afectate. Practic, uh, nu s-ar mai, putea ține astfel de evenimente. Mi se pare, deci, că propunerea Comisiei este um, legată sau vine cu multe probleme și tocmai de aceea dorim să venim cu această obiecție pentru a găsi o soluție potrivită, pentru că putem să găsim uh, soluții uh, mai bune. Vă mulțumesc foarte mult și sper să mă sprijiniți pentru a îmbunătăți acest regulament în viitor. Mulțumesc, domnule Bernhuber, și pentru că v-ați respectat timpul. Continuăm cu următorul, uh, următoarea persoană care a depus obiecție, Andrei Cnute, de la Renew. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. Acesta nu este o obiecție standard. Nu dezbatem dacă este bine sau nu să folosești uh, muniții cu plumb în zonele umede. Nimeni nu pune sub semnul întrebării uh, Um, ideea principală a acestei, um, um, acestei propuneri. Însă punem sub semnul întrebării punerea în aplicare, pentru că ni se pare deloc practică și îndepărtată de viața reală. Vom as- trebuie să ascultăm publicul și să uh, folosim reacțiile pe care le primim. primim. pur și simplu nu putem uh, continua pe această cale dacă nu ne sprijină publicul. Dacă vorbim numai despre implement... Um, trebuie subliniat că vorbim numai despre implementare. Nimeni nu pune sub semnul întrebării nevoia uh, de a lua măsuri. Ne-am dorit să uh, cerem comisiei să regândească punerea în aplicare împreună cu uh, vânător, cu fermier uh, cu uh, cei care sunt afectați direct și nu invers. Mulțumesc! Thank you very much and now we move on to... Mulțumesc foarte mult. Acum a treia persoană din partea ECR, Andrei Slavakov. Grazie Presidente. Cari colleghi, non ripeterò quanto già detto sull'argomento, sottolineando... Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi repeta argumentele deja menționate. Trebuie să-i protejăm pe cetățenii noștri de această regulă care nu este suficient de bine gândită. Sper că vom vota cu toții pentru a îi proteja pe cetățenii noștri, mai ales uh, vânători. Uh, comisia s-a bazat pe agenția sa științifică ceea ce înseamnă că au luat o decizie care încalcă regulile, eh, drepturile fundamentale ale cetățenilor și regulile de bună guvernanță. Nimeni nu se opune protecției zonelor umede. Permiteți-mi să vă amintesc că statele membre deja au legislație la nivel național în acest sens. Propunerea Comisiei este periculoasă, deoarece în loc să armonizeze regulile sau să simplifice procedurile, practic ar afecta uh, inclusiv autoritățile care, um, de exemplu, poliția care uh, trebuie să pună în aplicare legea. Comisia insistă asupra acestui, acestei idei uh, ca un copil uh, care nu vrea să-și asculte părinții. Ceea ce cerem noi comisie este să vină cu ceva rezonabil, legitim și care să nu încalce drepturile cetățenilor. Mulțumesc! Thank you very much and now we go to the fourth. Mulțumesc, continuăm cu a patra persoană din partea ID Marco Driosto. Grazie, grazie Presidente, saluto anch'io eh, tutti i colleghi. Mulțumesc, bună ziua tuturor, dragi colegi. Înainte de a trece la ideea principală, aș dori să mulțumesc eh, raportorului ECR, domnului Slabakov, precum și domnului Bernhuber în numele PP și tuturor celor care au eh, lucrat pentru a se opune acestei eh, propuneri. conexiunea domnului Dreosto nu este suficient de bună. În calitate de raportor al grupului ID, m-am raliat celorlalți pentru a lua măsurile necesare din, începând cu luna septembrie pentru a uh, ne opune acestei uh, propuneri care nu este uh, deloc justificată. Bineînțeles că suntem de acord că nu, este nevo- că nu trebuie să folosim plumb în zone umede. Sunt reguli deja prevăzute în 23 uh, de state membre, însă ce uh, încercăm să... Um, faptul căruia ne opunem este uh, modul de punere în aplicare. Sunt o serie întreagă de aspecte uh, tehnice și juridice care uh, intervin aici. Nu se ține cont, de exemplu, de principiul proporționalității. Acest regulament vorbește despre folosirea plumbului în muniții, dar nu și despre plumb în alte forme prin care poate ajunge în mediu. Un alt aspect este Uh, aceea a um, Convenției Ramsar. Trebuie spus că regulamentul este folosit ca un pretext practic și ni se pare inacceptabil acest lucru. Pentru a încheia, um, agenția ECA mm, trimisese o serie întreagă de uh, observații la această propunere, dar nu s-a ținut cont de ele. Lucrurile importante s-au spus. Aș dori să subliniez că obiectivele um, acestea, um, care sunt, bineînțeles, justificate, trebuie sprijinite de um, toți colegii. Îi invit pe toți colegii să voteze pentru această obiecție. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă rog toată lumea să vă asigurați că aveți o conexiune bună astfel încât să vă, vă poată uh, auzi și deci interpreta interpreții. Dacă dorește cineva să intervină, uh, o puteți face. Vă rog toată lumea să vă rezumați la două minute. Începem cu persoanele din grupuri care nu au intervenit încă și apoi facem o nouă rundă cu toate grupurile politice. Nu au intervenit încă cei de la SND, îi dau cuvântul Mariei Arena.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 nici nu vreau să um, vorbesc despre ideea de a uh, nu avea plumb în zonele umede pentru a proteja sănătatea oamenilor și biodiversitatea. Ce aș dori să le spun celor care susțin această obiecție? Definiția folosită a Comisiei ni se spune că nu este precisă, însă este o, de, o definiție acceptată internațional de Convenția Ramsar care ne permite să identificăm zonele umede o serie întreagă de zone umede sunt identificate de state uh, membre, uh, însă cele care nu sunt definite ca atare ar putea fi uh, incluse. Pentru prima dată se includ obligații pentru consumator, mai exact um, vânătorii. Articolul 3 din RICI spune că Uh, o utilizare poate fi restrânsă dacă o substanță nu este, dacă o substanță este periculoasă. Sunt prevăzute restricții uh, pentru a proteja persoanele uh, și pentru a proteja zonele umede, dar și derogări. Exist, de asemenea, trebuie subliniat că există muniții uh, fără plumb, acces, accesibile la, la un preț similar și nu eu sunt cea care vă spun asta, ci asociațiile de vânători care sprijină trecerea la muniții um, fără plumb. Vă rog, deci, să votați împotriva acestor obiecții. Mulțumim foarte mult, spune președintele, numele verzilor Martin Heusling. Uh, this is Martin Hoisig from the Renew, not Martin Hoisling from Aici este Martin Hoisig de la Renew, nu Martin Hoisling de la Verzi. Spune domnul Hoisig și apoi este întrerupt. Clearly I have to work on my uh domnul Eichhout. E clar, trebuie să lucrez la um, pronunție. Doresc să-i dau cuvântul domnului Heusling Martin de la Verzi. Mulțumesc. S-a mai întâmplat deja această confuzie. Sunt indignat de această obiecție. Avem Uh, în săptămâna internațională pentru uh, evitarea intoxicării cu plumb și acum vin aceste obiecții, nu înțeleg. Să nu uităm. Un milion de uh, păsări sălbatice mor de intoxicație de plumb, intoxicație cu plumb. Deja de 30 de ani trebuia să facem această interdicție. Și eu mi-aș fi dorit să vorbim despre interdicția acestor muniții peste tot, nu numai în zone umid, um, uh, umede. Există alternative, s-a spus deja, nu, nu e nimeni obligat să vâneze cu gloanțe cu plumb, nu înțeleg de ce vânătorii um, combat această idee, mai ales că există uh, alternative. Argumentele înaintate mi se par uh, mi se par uh, exagerate. Faptul că ar trebui să intervină poliția ca să verifice, mi se pare un pic tras de păr. Și, uh, și uh, Agenția uh, pentru Substanțe Chimice a spus că obiecția nu este justificată. Și apoi, în ceea ce privește definiția zonelor umide, este uh, greșit, pentru că de, uh, zonele umide sunt foarte bine definite. Și apoi, uh, când spuneți că trebuie să poți să uh, ai asupra ta uh, gloanțe cu plumb uh, în calitate de uh, vânător, uh, Um, chiar dacă există o interdicție, practic ar trebui să prinzi pe cineva în flagrant ca să poți să îl um, sancționezi. Dar uh, uneori este vorba de uneori pot fi uh, uh, intoxicate cu, sau uh, poluate cu plumb și zone care apoi afectează oamenii, nu numai animalele. Cred că această obiecție nu este bine justificată, nu trebuie să ne lăsăm uh, manipulați de această uh, tentativă. Um, cred că trebuie să Uh, ne concentrăm pe obiectivul nostru și nu pe uh, dezbateri care sunt făcute pentru a distrage atenția. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, iar acum în numele GUE Mike Wallace. Hello, sorry, uh, thanks, Bas. Uh... Mulțumesc, Bas. Eu sunt pentru a se interzice munițiile cu plumb în zonele umede. Nu sunt sigure și sunt toxice. Există multe confuzii cu privire la interdicție și o parte uh, a venit din partea organizațiilor de vânători. Practic, uh, se spune că dacă un fermier are o, o baltă în curte, nu va mai putea folosi uh, gloanțe cu plumb, dar nu este corect. Inter interdicția intervine și cu definiții, uh, în baza definiției din uh, Ramsar și uh, aici e vorba de zone umide de interes internațional Uh, Ramsar a dezvoltat și un sistem de clasificare a zonelor umide, uh, umede, mă scuzați. Și este prevăzut că autoritățile naționale pot uh, da orientă vânătorilor în ceea ce privește interpretarea definițiilor în, în uh, conformitate cu obiectivul măsurii și uh, obiectivul măsurii este să se protejeze apele. Tocmai de aceea zonele umede vor fi identificate și cartografiate. Regulamentul nu se va asigura, nu se va uh, aplica fermierilor, ci se va aplica vânătorilor care vor să vâneze păsări uh, care trăiesc în zone cu ape. Mie mi se pare că este o uh, măsură pozitivă această interdicție. Thank you very much. Mulțumim. Au vorbit toate grupurile. Acum uh, intervenții spontane suplimentare. Nu am pe nimeni de la PPS sau S și D. Trecem la Renew. Peter Keller are cuvântul. Can you hear me? Mă auziți? De la început vreau să sprijin obiecția cu fermitate pentru că nu e bine redactat regulamentul, nu este proporțional, definițiile nu sunt foarte clare definițiile din Convenția Ramsar în ce privește uh, corpurile de apă și ce se întâmplă cu căderile de apă. In countries uh, and Ireland itself would have uh, very heavy rainfalls from time to time and you certainly could end up with situations și în Irlanda de multe ori avem ploi multe și s-ar putea să fim în situația în care oamenii sunt uh, penalizați pentru că pur și simplu poartă uh, muniția asupra lor. Da, deci zonele umide bine definite, în regulă, dar uh, dincolo de asta, uh, toate celelalte mi se par uh, complicate. Bineînțeles, cred că ar trebui să existe o eliminare treptată a alicelor cu plumb, însă trebuie făcut acest lucru într-un mod echitabil, proporționat și care să nu penalizeze pe nimeni. S-a vorbit despre uh, agricult, despre vânători, dar și agricultorii folosesc uh, astfel de uh, muniții um, în perioada de recoltă pentru a-și proteja recoltele și nu ar mai putea să o facă. Deci sper ca Comisia să asculte uh, atât uh, și fermierii și vânătorii astfel încât să nu uh, penalizeze Um, acești oameni, uh, sperând în același timp că va veni cu o propunere de eliminare treptată a muniților cu plumb. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. De la ID nu e nimeni, deci trecem la verzi. Thank you very much for giving me the floor. Dear objectors, I am not sure whether you have actually read the... Nu știu dacă ați citit uh, informarea pe care ECA ne-a scris-o în legătură cu punctele pe care le-ați dedicat în obiecția dumneavoastră, pentru că dacă ați fi citit-o, uh, ați fi înroșit de rușine, pentru că fiecare punct din obiecție este eliminat de ceea ce a răspuns ECA. Este vorba de definițiile zonelor umede, felul în care muniția poate sau nu să fie utilizată. Ă, poliția nici măcar nu poartă puști. Ă, cred că 20 de ani când s-a semnat un acord în final e a venit vremea să eliminăm utilizarea substanțelor neurotoxice în uh, zonele foarte sensibile și protejate. Deci sunt de acord cu domnul Hoisling, ar trebui să interzicem orice muniție cu plumb. Și cred că Europa ar trebui să uh, ia un pas în această direcție cât mai curând. Vă mulțumesc! Thank you very Mulțumesc foarte mult. Trecem la ECR. Pietro Fiuce. Mulțumesc. Tre- trecem la ECR. Pierre Otioci. Mr. Fiuchi, can you please press the speak button? Domnule Fiuchi, vă rog apăsați butonul speak. Ok. Uh, thank you very much, Mr. Chair. Uh, yeah. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost și eu în Statele Unite cu cât ceva ani în urmă și problema cu un asemenea regulament ar fi că ar fi foarte greu de aplicat. Nu era vorba doar de interzicerea plumbului, ci și de recuperarea a sute de mii de hectare de zone umedă. având în vedere că acest uh, regulament Eu sunt în favoarea interzicerii plumbului în zonele umede Mulțumesc din partea GUE, Ania Hautekamp. Mulțumesc, Bas. Nu deseori pot să dau țara mea, țările de jos, ca un exemplu bun, dar noi am interzis majoritatea a munițiilor toxice de peste 20 de ani. Ehm, nu multe state au interzis utilizarea acestor otrăvuri acestor substanțe toxice, trebuie să ne asigurăm că cel puțin uh, acest, că cel puțin uh, zonele umede nu vor fi expuse acestor substanțe toxice și că nu vor uh, mai intra în aceste ecosisteme prețioase. Este doar un prim pas și trebuie să facem foarte clar că avem nevoie să eliminăm plumbul din toate utilizările, inclusiv muniția din interiorul Uniunii. Și sunt curioasă în legătură cu calendarul pe care și-l propune Comisia. Eu mă îngrijorez că zona de 100 de metri nu este suficientă, uh, pentru că aceste muniții pot să ajungă cu ușor la 150 de metri distanță. Avem nevoie de aceste schimbări, dar în ciuda angajamentului de a elimina plumbul, de, deja din octombrie 2009, aproape 10 ani mai târziu, încă se încearcă să se păstreze status quo cu aceste substanțe toxice. Nu putem să uh, ascultăm aceste false argumente. Eu uh, susțin acest spațiu mic spre un uh, mediu non-toxic. Thank you everyone. Vă mulțumesc tuturor și eu să încerc să fac o nouă rundă pentru a le da posibilitatea cât, la cât mai mulți colegi. Acum Martin Hoisic de la Renew. Thank you, Bas. Mulțumesc, Bas. Acum sunt eu cel al nu mi a fost pronunțat. Aș vrea să sprijin și o interdicție în ce privește <clears throat> și mă opun obiecții. Nu o să repet uh, definiția din Convenția de la Ramsat în ce privește zonele umede. E la latitudinea statelor mele. Nu Comisia spune acum că trebuie să implementeze. Iată punctul în care este foarte clar că nu sunt uh, oamenii răi de la Bruxelles care spune fiecare ce să facă cu restricția. E ceva care ține de răspunderea fiecărui guvern, inclusiv posibilitatea. Și mă bucur să aud că cei care au exprimat obiecția au obiectivul de a interzice utilizarea plumbului în muniție în întregime. Ca și zone umede, cum sunt Danemarca și Olanda, și-au și făcut. În ce privește posibilitatea cu zonele tampon, aș vrea să spun două lucruri. Unu, de coordonator la ECA, trebuie să ascultăm avizele științifice Zona tampon ar trebui să fie 300 de metri. Comisia a preferat o zonă mai redusă, de 100 de metri la solicitarea statelor membre. <clears throat> Printre cei cu obiecția, Germania a spus că nu se poate a, a, a aplica, dar există în uh, Pomerania și Mecklenburg o zonă tampon de 400 de metri, deci se poate. În Schleswig-Holstein, interdicție completă în ce privește munițiile cu plumb, iar eu care vin din familia de vânători. Și uh, tânăr am fost în clubul tinerilor vânători. Eu cred că se poate, se poate executa, se poate aplica și cu sprijinul adecvat pentru tranziție. Vânătorii și fermierii pot face foarte ușor. Eu cred că schimbarea e posibilă și necesară de dragul nu doar al sănătății păsărilor, ci și a oamenilor. Mulțumesc! Mulțumim de la Versi, uh, Vile Nenestu. Mulțumesc. Nu e vorba de, vână, de vânătorie și viitorul activității de vânat. E vorba de plumb, o substanță toxică care afectează milioane de păsări în Europa și permitem acestei substanțe să intre în natură în cantități uriașe. Trebuie să se pună în capăt. Există alternative pentru vânătoare. Pentru păsări e o problemă de viață și de moarte și trebuie să nu uităm că acest plumb poate să intre în lanțul alimentar în Finlanda. cei care se ocupă de protecția naturii. Unul dintre obiective a fost tocmai interzicerea utilizării plumbului. Trebuie să răspundem acestei probleme. Sunt alternative pentru vânători. În zonele umede din Europa, 4.000 de tone de plumb intră în natură anual. E mult mai mult decât a, din întreaga industrie din Europa, doar 500 de tone din industrie. Deci trebuie să ne ocupăm și de alte surse decât plumbul din activitatea de vânătoare. Acest regulament se referă la protecția mediului. Întotdeauna a existat obiecții în trecut, noi o modalitate practică, dar E o chestiune morală când punem capăt otrăvirii păsărilor cu plumb și a plumbului care intră în natură, există alternative și putem face implementarea să funcționeze. Sprijin foarte mult acest regulament și mă opun obiecții. Mulțumesc. Mulțumim. Sergio Belato de la ECR. Mr. Berlato, can you please press the speak button? Domnule Berlato, vă rugăm să apăsați pe butonul speak. Bun. Domnule președinte, bună ziua tuturor colegilor conectați. Aș putea dezbate în timpul de intervenție aplicarea propuneri comisiei, dar nu voi face asta. Vreau să vă spun că sprijin această obiecție. Propunerea comisiei nu e bună nici pe conținut, nici pe formă. Pe conținut de ce? Pentru că n-a ținut cont de avizul ECA, Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice, și n-a ținut cont nici de diversele avize. Propunerea comisiei e un pretext cu obiectivul penalizării nedrepte și fără motiv a anumitor categorii care vor să respecte mediul. E vorba de conservarea și protejarea zonelor umede. Trebuie să trecem de la vorbe la fapte, nu doar să predicăm uh, protejarea naturii. Există specii acvatice care își regăsesc habitatul natural uh, mulțumită eforturilor depuse de agricultori, de vânători și de toți reprezentanții uh, culturii rurale. E un concept fundamental și anume certitudinea juridică care trebuie aplicat și respectat pentru a putea aplica legislația fără a crea incertitudine juridică și situații contencioase. Din 2007 în Italia există un drept de utilizare a acestor muniții dar e o interdicție în zonele umede care sunt bine definite și nu așa stau lucrurile deportat. Deci cerem colegilor să respingă propunerea comisiei și să-i ceară să o reformuleze pentru a ține cont de toate categoriile rurale de pe întregul teritoriu. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai avem două intervenții și vă rog să nu depășiți un minut. S-a făcut un schimb de argumente, dar vreau să vă dau și posibilitatea să Înainte, Veronic de Eleanor de la Renew. Mulțumesc. <clears throat> Rapid, e necesar să reamintim că plumbul e o substanță toxică pentru oameni, copii, femei însărcinate care ingerează. Toxic și pentru păsările care cred că e de mâncare, toxic și pentru alte păsări care mănâncă primele păsări și pentru oamenii care le mănâncă toxic pentru mediu, deci o problemă de sănătate a omului, animalelor și global. De foarte mulți ani facem totul pentru a elimina hmm, plumbul din uh, domiciliu, din uh, vopsea, din alte elemente. Există alternative. Există posibilitatea cu gloanțe din oțel sau bismut. Înțeleg că e o problemă foarte tehnică până la urmă, Chiar dacă mă opun aceste obiecții, sunt de acord cu autorii obiecției care spun să existe măsuri clare, ușor de înțeles, fiabile. Propun suprimarea totală a munițiilor uh, cu plumb. Ar fi clar, simplu și ușor de înțeles. Deci împotriva obiecției cu totul. Mulțumesc. Mulțumesc de la ECR, domnul Terci. Mr. Terch, can you please... Vă rugăm să apăsați butonul Speak, domnule Terci. Mr. Terch, can you hear... Domnule Terci, ne auziți? Puteți apăsa butonul Speak, vă rugăm. Eu, buenos días. Eu apoyo las objeciones a la propuesta. Bună ziua. Eu susțin obiecțiile la propunerea comisiei. Se pare că grupurile de presiune nu se odihnesc și nu țin cont de faptul că atunci când toți suntem de acord să înlocuim plumbul și să avem niște un cadru foarte clar pe termen lung, Avem uh, fermieri, avem vânători care folosesc acest tip de muniții și o interdicție ar putea să-i afecteze extrem de mult. Uh, comisia trebuie să, revizea, să revizuiască uh, conținutul propunerii sale. Vă mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc. Acum facem o punte către comisie. Scuze pentru timpul limitat, 3 minute, dar sunt convins că puteți prezenta argumentele cheie la comisie. Domnul Carlo Petinelli. Da, mulțumesc. Domnule președinte, distinși deputați, comisia convinsă de nevoia urgentă de a restricționa muniția cu plumb în zonele umede pentru că această muniție e foarte toxică pentru oameni și viața sălbatică. Agenția ECA estimează că 4 până la 5.000 de tone de plumb sunt eliberate fiecare an <clears throat> în zonele umede din cauza muniției de vânătoare. Emisiile din industrie sunt doar 500 de tone pe an, deci această măsură reduce poluarea cu plumb în mod semnificativ alternative adecvate sunt uh, disponibile pe scară largă. Deci pentru vânători și agricultori impactul ar fi minim. Există state membre care au interzis deja această muniție. Propunerea măsurii ideală pentru a îndeplini obiectivele din uh, pactul ecologic inițiative salutate și sprijinite de Parlamentul European. Se va salva uh, viața un milion de păsări sălbatice în fiecare an și alte 1 până 2 milioane de păsări pe an. Îi apărăm și pe oameni de la o posibilă otrăvire cu plumb. Vreau să vă aduc aminte că în prezent 20. Trei de state membre au uh, măsuri, inclusiv interdicția totală Danemarca, uh, țările de jos, Flandra din Belgia și unele landuri din Germania. În fine, dar numai mai puțin important, propunerea noastră onorează acordul cu privire la conservarea <clears throat> păsărilor acvatice care vin din Africa, semnat de Uniunea Europeană și 23 de state membre și armonizează diverse reguli naționale care legiferează utilizarea muniții cu plumb în zonele umede, asigurând un nivel coerent de protecție pentru păsările migratorii dincolo de frontiere. Considerăm că e important să avem o politică bazată pe dovezi, iată de ce propunerea noastră se bazează pe avizul științific de la ECA, care a utilizat definiția Ramsat a zonelor umede pentru că e cuprinzătoare și recunoscută pe plan internațional. La urma urmelor, toate statele membre ale UE sunt membre ale Convenției Ramsar. Dacă nu folosim această definiție, eficacitatea ar fi mai mică. Statele membre pot emite orientări uh, privind uh, <clears throat> zonele tampon sau cum se aplică definiția zonelor umede pe teritoriul lor în conformitate cu obiectivele măsurii și principiul proporționalității. Zonele tampon sunt necesare pentru a preveni muniția utilizată să cadă în zonele umede să fie îngerată de păsări. Comitetul de evaluare a riscului de leca a recomandat zonele tampon, dar nu l-a cuantificat. <clears throat> Interdicția aceasta ar facilita aplicarea pentru că e dificil să prinzi pe cineva în timp ce împușcă nu se inversează prezumția de inocență, din potrivă le dă cer care au muniție muniția cu plumb, dar nu în zonele umede. Deci ajută la asigurarea proporționalității în restricție, proporționalitate confirmată și de avizul ECA. E important să clarificăm. Îmi pare rău, le întrerupe președintele. V-am spus că aveți 3 minute și deja sunteți la aproape 4 scuze sincere, dar trebuie să vă întrerup, pentru că trebuie să trecem mai departe și v-am rugat să respectați timpul. Scuze că vă întrerup, dar trebuie să trecem mai departe pe agenda. Avem o altă discuție cu privire la obiecții înainte de a o asculta pe doamna comisar la ora 10. Voturile în legătură cu această obiecție vor fi după ce deschid uh, votul la 11 și un sfert. Mulțumesc tuturor, trecem la subiectul următor. Trei obiecții legate de organisme modificate genetic. Aici, mai pe scurt, am avut aceste schimburi de păreri legătură cu aceste obiecții de multe ori. Cred că cunoaștem argumentele, deci rog pe toți cei care au cuvântul să fie cât mai la obiect, să nu depășească două minute. Nu vreau să o ținem pe doamna comisar să aștepte și să nu dăm uh, mai mult timp pentru că aici cunoaștem subiectul. Uh, de la Virsti Imeț. Mulțumesc, Baz, bună ziua tuturor. Am argumente noi, dar încerc să respect timpul. În acest an, colegii și cu mine am trimis o scrisoare comisiei în ce privește importurile sau autorizații de import de organisme modificate genetic, lipsa de coerență cu angajamentele UE de a apăra biodiversitatea, clima și mediul înconjurător. În răspunsul de luna trecută, Comisia a recunoscut nevoia de a ține cont de durabilitate pe lângă avizul EFSA în ce privește decizia de autorizare a OMG-urilor. În rezoluția noastră de azi cer Comisiei se implice pe deplin Parlamentul în elaborarea de criterii de sustenabilitate. Aș vrea să le cer reprezentanților comisiei prezenți la această ședință să dea mai multe informații în legătură cu modul în care se va face acest proces și în ce orizont de timp. Apoi, în ciuda legăturii între soia modificată genetic și despădurile în unele țări, cum ar fi Brazilia și Argentina, Comisia continuă să aprobe uh, importurile de soia modificată genetic din țările respective. Cerem Comisiei să suspende aceste importuri, să existe un mecanism obligatoriu pe plan legal în UE, interzicând plasarea pe piață de produse asociate cu despădurire. Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce este în putință pentru a proteja Amazonul acum. <clears throat> Comisia trebuie să recunoască urgența opririi importurilor de soia modificată genetic, măcar din aceste zone geografice și să evite înrătățirea situației catastrofale din păturile amazoniene. În fine, Comisia repetă să afirme că e nevoie de o decizie în ce privește autorizarea OMC, ceea ce e corect. Cu toate acestea, Comisia nu recunoaște că legalii se permite să respingă autorizarea dacă nu există majoritate calificată a statelor membre favorabile, ceea ce se întâmplă în prezent. Comisiei se permite să spună nu, că nu se întrunește majoritatea calificată în uh, Comitetul de Resort. Mulțumesc. Mulțumesc. Eram pe cale să vă tai microfonul. Apreciez că ați respectat timpul. Înțeleg că e un subiect important. Cânter Sil de la S și D. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, mai... Mulțumesc, domnule președinte. În mai am adoptat o rezoluție cu privire la OMG-uri și Comisia Europeană a oferit, a acordat 42 de autorizări pentru OMG-uri. Însă, în același timp, comisia, noi am cerut comisiei să țină cont de durabilitate când a, a, acordă autorizații și un risc legat de asta este, sunt defrișările din uh, pădurea amazoniană. După ce am uh, făcut acest, uh, această solicitare, s-a mai făcut o autorizație s-a mai dat o autorizație din partea Comisiei, respinsă de 477 de deputați în Parlament. Doamna președinte von der Leyen a spus în plen că dorește să recunoască deciziile majoritare ale Parlamentului, dar iată, nu se întâmplă acest uh, lucru. Noi însă continuăm să ne urmărim obiectivele. Nu dorim OMG-uri în uh, uh, furaje și nu dorim să fie importate OMG-uri atâta timp cât nu cunoaștem efectul lor asupra sănătății umane, animale și asupra mediului. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc. A treia obiecție de la GUE Ania Hazekamp. Mulțumesc, Baz. Pe lângă ce s-a spus deja, vreau să reamintesc un raport important privind despădurirea adoptat în plenară săptămâna trecută. Raportul atrage atenția asupra modului în care producția de cultură OMG poate fi forță motrice a despăduririi, mai ales în Brazilia. Crede că importurile de OMG nu ne trebuie să înceteze. Reamintește clar faptul că consumul de carne de aici contribuie la despădurire în afara Uniunii. <clears throat> având în vedere uh, cererea de furaje ieftine, în special importul de soia modificată genetic, efectul devastator al acestor culturi, mai ales cele dovedite că măresc utilizarea de pesticide foarte periculoase și încurajează despăgubirea. Contez pe sprijinul colegilor să sprijine aceste obiecții. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum o să încerc să um, regăsesc lista de vorbitori care a dispărut. Scuze. Uneori faci prea multe lucruri simultan. <clears throat> Ce știu este că nu e domnul Piedican de la Pepe și doamna Gevi de la cei neafiliați <clears throat> să-și prezinte argumentele legate de obiecție. Deci asta nu o să se întâmple și acum cei trei raportori din umbră care sunt de obicei la aceste obiecții, de la PP, Jessica Pulviet. Ms. Polfiat, can you please press... Puteți apăsa, vă rugăm, pe butonul speak? Yeah. Now I think it works. Da, cred că funcționează acum. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu sucintă. Dacă numărul de deputați care au depus obiecții în legătură cu aceste trei decizii ale Comisiei <clears throat> pentru a autoriza plasarea pe piață de produse care conțin să constau din soia și porumb modificate genetic. Nitratele acestei culturi sunt tolerante la glifozat această obiecție uh, pretinde că glifozatul e periculos și decizia Comisiei mărește riscul pentru sănătatea omului și siguranța alimentară. Comisia a luat aceste decizii după evaluarea EFSA și ale comitetelor de răsut. După cum știți cu toții, cred că e important să <clears throat> sprijinim inovarea și uh, să solicităm uh, o aviză un aviz științific al experților de răsot. Concluzia aceeași, ca de obicei, am spus-o de mai multe ori, <clears throat> poziția grupului meu nu s-a modificat în acest sens. Prin urmare, ne opunem acestor obiecții. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc. Scuze că mi-am rătăcit lista de vorbitori. Acum Ian Hautema de la Renew. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că pot combina cele trei obiecții legate de OMG-uri. Aș vrea să spun că din grupul nostru nu avem un punct de vedere clar. În curând s-ar putea să avem o ședință de experți, să avem o poziție de grup legată de OMG-uri în sine. În rest, credem că nu are sens să facem obiecții în legătură cu procedura comitologică, trebuie să schimbăm legislația și să subliniem că apreciem foarte mult munca depusă de EFSA, ECA și Comisia Europeană. Asta nu înseamnă că am considerat că subminăm sau că trebuie să subminăm încrederea în ele. În concluzie, vom avea vot liber în legătură cu acest subiect. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Și un ultim vorbitor de la ECER, Alexander Fondra. Da, mulțumesc, Bas. Nu e nicio surpriză. Suntem împotriva obiecției, ca de obicei, când e vorba de agenda OMG. Motivele sunt foarte clare preferăm știința și nu ideologia. Consider că Comisia are regimul foarte strict. În al doilea rând, cred că obiecția nu îndeplinește criteriile de la comitologie pentru a fi ridicată. <clears throat> Există și temeiuri juridice și, pe lângă toate acestea, unii dintre dumneavoastră veniți cu argumentul despăduririi, dar aici nu e vorba despre despădurire. Interzicerea MG-urilor o să ducă la o despădurire și mai mare, pentru că unele culturi din Brazilia și alte țări vor face acest lucru. În fine, nu vrem să sprijinim o viitoare înfomentare a populației globului din motive ideologice. Deci ne opunem obiecții. Mulțumesc foarte mult. Cu asta se închide discuția. Diversele grupuri au luat cuvântul și au exprimat limpede poziția și ca de obicei, ca ultim vorbitor, acum o să-i dau cuvântul direct Sabine Ghilec de la DigiSante. Yes, hello, good morning. Thank you very Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru posibilitatea de a lua cuvântul în legătură cu aceste subiecte. După cum s-a spus, e o discuție grup. I think I would like to be... Aș dori să Uh, mă exprim foarte clar în legătură cu diversi pași întreprinși de comisie în proces până acum. Deci vă pot confirma că toți pașii prevăzuți în legislația OMG au fost uh, efectuați. S-a, a existat o evaluare a EFSA de evaluare a acestor noi organisme genetic, modificate genetic în ceea ce privește sănătatea uh, oamenilor și animalelor. De asemenea, Comisia a urmat toți pașii prin procedura de comitologie și am făcut propunerile Comitetului Permanent Rezultatul a fost uh, absența unui aviz și decizia va fi transmisă Comitetului de Apel. Deci Comisia nu și-a depășit uh, puterile de implementare în cadrul organizației legislațiilor pentru organisme modificate genetic. În legătură cu observațiile făcute, uh, sănătatea oamenilor și animalelor este ocrotită. Aceasta este concluzia evaluării EFSA. Și au fost examinate și culturile care au fost uh, care au fost tratate cu pesticide. Aș dori să confirm și ce s-a spus în legătură cu organismele modificate genetic pentru utilizare în uh, alimentație sau în uh, furaje, nu s-a schimbat abordarea noastră. Au fost poate două puncte ridicate, unul despre defrișări și după cum am a subliniat de multe ori comisia, comisia comisia intenționează un regu- să propună un regulament în legătură cu combaterea defrișărilor și efectul uh, asupra mediului. Uh, există o consultare în curs și propunerea va surveni în al doilea trimestru 2021, deci în curând. Comisia a subliniat și în scrisoarea către unii eurodeputați conexiunea vorbitoare a fost întreruptă. Nu am fost eu, dar conexiunea se pare că a decis să se închidă eram și eu foarte aproape de a închide conexiunea. am cer scuze din nou, însă timpul pe care îl avem la dispoziție este foarte, foarte limitat. Închidem așadar acest uh, punct. Avem trei obiecții în legătură cu trei organisme modificate genetic pe care le-am discutat ca pachet și vom vota asupra acestor obiecții după ce vom trata următorul punct de pe ordinea de zi. Ceea ce ne aduce la următorul punct de pe ordinea de zi, face mare plăcere să-i urez bun venit doamnei Adina Vălean, comisar pentru transport. Ne bucurăm să vă revedem la Comisia Envi ca fost președinte a Comisiei Envi. Din păcate nu sunteți prezentă, prezentă fizic, dar uh, ne bucurăm să vă auzim din nou. V-am văzut ultima dată în 11 mai. Sperăm că o duceți bine și, bineînțeles, vom discuta despre Organizația Maritimă Internațională a 76-a secțiune a Organizației Internaționale Maritime va avea loc peste câteva săptămâni, va avea loc la distanță, deci va trebui să vedem cum putem să rămânem informați, uh, pentru că de obicei uh, trimitem o delegație, am participat și eu de mai multe ori, nu va fi cazul în acest an, totul va fi la distanță, dar fi oricum foarte important. După cum știți, la cea de-a 72-a sesiune s-a convenit o cale către reducerea uh, emisiilor și uh, este un lucru să stabilim obiectivele și alt lucru să decidem uh, măsurile concrete. V-aș ruga să informați comisia noastră în legătură cu progresele înregistrate Uh, către această, acea de-a 75-a sesiune. Îi dau cuvântul doamnei comisar Vălean să ne spună uh, ce se va întâmpla și avem o, și o listă de vorbitori. Aveți cuvântul, doamna comisar. Very much, Bas. Mulțumesc foarte mult, Bas. E o plăcere și pentru mine să fiu prezidată de dumneavoastră în această intervenție. Deci, uh, este un uh, schimb interesant de roluri. Îmi face întotdeauna mare plăcere să mă întorc, să mă întorc la Comisia MV și de fiecare dată când va fi nevoie, voi fi prezentă. Uh, cel, cel puțin virtual, atâta timp cât uh, există aceste măsuri. Să începem pe subiectul transportului maritim. M-ați rugat să vă spun în legătură cu progresul către prioritățile cheie pentru mediu și anume reducerea emisiilor în domeniul maritim. Discutăm astăzi doar la doar câteva zile după ce s-a întrunit uh, grupul de lucru în legătură cu emisiile în transportul maritim. În comitetul aferent pentru a fi foarte clar. Mă bucur rezultatul convorbirilor de săptămâna trecută și vom uh, continua până când IMO, Organizația Internațională Maritimă, va adopta uh, planul pentru strategia de reducere a emisiilor. Sunt multe lucruri pe care le-am uh, obținut avem un standard global pentru eficiența energetică a transportului maritim care se aplică global, este un lucru cheie, indiferent de locul unde a fost produs vasul, ce pavilion are sau unde operează. Avem și o soluție tehnică pentru adaptarea eficienței energetice la navele existente pentru a verifica eficiența acestei soluții, am uh, cerut introducerea unui uh, cadru. Există o schemă de rating pentru a identifica uh, navele și acțiunile necesare pentru a fi întreprinse. Acest acord include și o clauză de revizuire în 2025 se stabilește un cadru juridic pentru măsuri obligatorii operaționale. Există și un regulament de funcționare care ne dă posibilitatea de a monitoriza aceste standarde de energie, de eficiență energetică, dar pentru aceasta trebuie să lucrăm cu IMO pentru ca aceste standarde să fie introduse Eh, este vorba aici de stimulente pentru nave, un, o schemă de aplicare, o schemă de verificare pentru a asigura un mediu concurențial echitabil și pentru ca ad, cei care adoptă acest sistem rapid să nu fie penalizați. Sperăm ca acest cadru să fie adoptat uh, primăvara viitoare și să se fie în aplicare până în 2023. Unii spun că acordul de săptămâna trecută ar fi trebuit să fie respins pentru că nu este suficient de ambițios, acest lucru cred că ar fi fost o greșeală. A fost un proces de lungă durată, propunerile inițiale erau de la utilizarea sistemelor deja existente, cum ar fi planul de gestiune energetică. În proces, atât Comisia cât și statele membre au uh, cerut un rezultat ambițios, dar în negocierile internaționale trebuie să ținem cont de niveluri diferite de ambiții și capacități diferite de a obține rezultate. Negocierile au avut loc virtual în, pe vremea acestei pandemii. De aceea am decis să nu cerem amânarea negocierilor către o dată incertă din viitor. Nu știm când vor fi din nou posibile întâlnirile față în față și nu uh, avem nicio garanție că nu se vor schimba abordările în uh, lunile sau anul viitor. Am decis așadar să uh, continuăm cu pașii noștri și angajamentele noastre către decarbonizare pentru a asigura un cadru global pentru a asigura ambițiile noastre. Vom lua acordul de săptămâna trecută și vom solicita chiar mai uh, bine să avem o nouă reuniune anul viitor pentru a umple lacunele încă restante. Însă, bineînțeles, trebuie să uh, fim siguri că și celelalte părți vor rămâne în negocieri. Măsurile de eficiență operațională nu vor fi suficiente pentru a ajunge la reducerea emisiilor la 50% până în 2050. Trebuie să relansăm dezbaterea în legătură cu carburanții alternativi la nivel european. Avem uh, planul ecologic european, care deja include decarbonizarea transportului maritim. În obiectivul pentru 2030 propunem să introducem transportul maritim și vom introduce o cale pentru a introduce tranziția digitală în, în, în, în mod transversal, inclusiv în domeniul maritim. Vom folosi instrumente de reglementare pentru ca uh, măsurile să fie conform ambițiilor noastre. Avem uh, carburanți alternativi, vom propune reguli noi și vom dori să ne asigurăm că infrastructura corespunzătoare este disponibilă în întreaga Europa. Trebuie să demonstrăm uh, soluții uh, de zero emisii până în 2030. Vom avea și uh, susținere pentru strategiile cu beneficii dovedite. Utilizare energie redusă și energie curată. când uh, vorbim despre utilizarea de energie mai curată, vom lucra pentru finalizarea propunerii noastre în acest sens. Este acum programată pentru începutul anului 2021. Vom folosi analizele noastre din trecut. Vom încerca să reducem și intensitatea emisiilor uh, de carbon această inițiativă va complementa utilizarea carburanților alternativi, asigurându-se că utilizarea carburanților alternativi va fi um, asigurată. Bineînțeles, trebuie să menționăm și poluarea aerului, care este o problemă pentru comunitățile portoare și de coastă. Directiva pentru limitarea emisiilor a fost un succes, în special în bazinele din Marea Nordului, care vor deveni uh, zone de control de emi- al emisiilor pentru a susține statele de coastă. Vom introduce zone de control al emisiilor. Uh, am văzut cât de puternic poate fi impulsul pentru a uh, duce la schimbări. Trebuie să păstrăm un mediu concurențial echitabil și pentru industrie, de aceea folosim experiența din directiva SOFOR pentru a uh, lucra și în domeniul maritim. Acesta este progresul înregistrat până acum. Știu că mai este mult de făcut, însă ne angajăm să obținem rezultate cât mai curând. Vă mulțumesc foarte mult, Bas. Acum sunt gata să îi ascult pe colegii mei uh, părerile și sugestiile în legătură cu felul în care putem să continuăm. Vă mulțumesc! Fascinating change of roles, but... Uh... Mulțumim, doamnă comisar. Într-adevăr, am schimbat rolurile, dar uh, cu mare plăcere prezides. Uh, vom continua cu coordonatorii sau reprezentanții lor în partea tuturor grupurilor politice, apoi vă dau cuvântul dumneavoastră, doamnă comisar, și apoi facem o a doua rundă cu ceilalți vorbitori vorbitori de pe listă și, dacă timpul permite, intervenții spontane. Și apoi, la final, vă dau din nou cuvântul. Începem cu coordonatorii. În numele uh, PPE, începem cu Peter Liza. Am să rog pe toată lumea să își respecte timpul de intervenție de două minute. Thank you, Chair, and thank you very much to... Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc Adinei. Întotdeauna Mă bucur uh, să te văd, Adina, însă întotdeauna sunt uh, dezamăgit când văd uh, progresele în domeniul maritim și aviatic cu privire la mediu. Ace- um, acest lucru este valabil pentru mediu, dar și pentru sănătate. Am vorbit despre asta și cred că trebuie să mai vorbim despre asta în ceea ce privește pandemia. Suntem și um, Comisia pentru Sănătate nu am senzația că aviația respectă indicațiile EASA și ECDC. Și iată, uh, trebuie să ne uităm la ce se întâmplă în aviație în anumite țări mai îndeaproape. Dar, acum, în ceea ce privește emisiile din domeniul maritim, mă bucur foarte mult, uh, Adina, că uh, Ați menționat că veți face o propunere care să includă uh, emisiile din domeniul maritim în ETS. Asta este și poziția grupului PP. Uh, nu ne-am uh, N-am fost mulțumiți de regulamentul precedent, dar sperăm că uh, suntem bucuroși de această propunere și sper că va fi ambițioasă. Avem nevoie de mai multă presiune. Vremurile s-au schimbat. Când Africa de Sud, Japonia, Corea de Sud uh, au spus că vor deveni neutre din punct de vedere climatic, de ce sectorul maritim să nu fie și el neutru din punct de vedere climatic până în 2050? Și dacă ne dorim asta până în 2050, trebuie să începem acum. Nu pot da seama ce este corect acum în situația actuală, dar dumneavoastră ar trebui să promovați mai multă neutralitate climatică. Acesta este obiectivul pentru toate sectoarele și sectorul maritim nu trebuie să fie o excepție de la asta. Thank you very much, uh, Mr. Lees. Mulțumim, domnule Elize, pentru declarația noastră foarte clară, numele SND, Jute Guteland, care a fost președinta delegației, de fiecare dată președinta delegației noastre la uh, Organizația Maritimă Internațională. Iute, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă comisar Vălean, uh, mă bucur să vă pot ura bun venit în comisia noastră. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine această comisie, deoarece ați prezidat-o Green Deal-ul și obiectivele Uniunii de a deveni uh, neutră uh, climatic până în 2050, precum și șansele noastre de a respecta acordul de la Paris, cer în mod clar ca toate sectoarele să contribuie la reducerea emisiilor. Iar sectorul maritim, așa cum foarte bine știți, și l-am auzit și pe Peter, um, iese în evidență Uh, din acest punct de vedere și este practic destul de jenant că acest sector nu și-a asumat responsabilitățile de a contribui la obiectivele noastre și la eforturile noastre comune pentru a combate schimbările climatice. În loc să contribuie la reducerea emisiilor, uh, se prevede că emisiile din sectorul uh, maritim vor crește între 50 și 250% Uh, până în 2050 dacă lucrurile nu se schimbă. Și sunt absolut de acord cu cele spuse de Peter Lize, că avem nevoie de ceva complet diferit. Avem nevoie ca acest uh, sector să se ralieze sectoarelor, um, obiectivelor noastre de neutralitate climatică până în 2050. Vestea bună este că nu e chiar așa de complicat să reduce emisiile. Sunt o serie întreagă de tehnologii deja pe piață care pot fi folosite pentru a obține rezultate pe termen scurt. Pro, propulsie ă, eoliană, dar și digitalizare și optimizarea logisticii. Aceste măsuri există deja, avem nevoie numai de un cadru pentru ca ele să poată fi folosite. Nu avem timp de pierdut. Președintele a menționat că am fost de mai multe ori la uh, OMI și văd asta în fiecare an când mergem ni se spune la anul, la anul, la anul. Nu este suficient, trebuie să acționăm. Uh, aștept cu nerăbdare o propunere bună pentru ETS din partea Comisiei și sper că va fi suficient de consistentă pentru a ajuta acest uh, sector să facă tranziția. Parlamentul a solicitat o o uh, țintă de 40% eficiență energetică. Și doresc să vă întreb, în calitate de comisar responsabil pentru asta, vă întreb cum dorește Comisia să includă eficiența energetică atunci când va propune legislația cu privire la carburanți în domeniul uh, maritim. Aș, uh, mi-aș dori un răspuns clar la acest punct. Mulțumesc. Thank you very much.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 Oui. Ok, then. S-a deconectat, doamna Șabo? Bun, atunci, în timp ce doamna Șabo se reconectează, continuăm cu idei și vom uh, reveni la uh, grupul Renew apoi. Doamna Meniu, în numele ID. Beniu, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. 3,15% din emisiile europene provin din domeniul maritim. Cunoaștem și pericolul uh, poluării cu particule în suspensie. Li se cer din ce în ce mai multe măsuri automobiliștilor. Însă există o dilemă pentru statele europene. Transportul maritim este poluant și măsurile de de reducerea poluării nu sunt suficiente în acest sector. Acordurile de liber schimb au făcut să crească traficul maritim în ultimii ani. Uniunea Europeană își dorește o auton- ar trebui să aibă o autonomie, are o autonomie strategică care se bazează pe transportul uh, maritim. Astăzi des, depindem complet de exportul de materii prime și de produse transformate. Deci aici există dile- intervine dilema. Trebuie să încetăm să tot criticăm automobiliștii, pentru că asta este un sindrom de critică socială și de dispreț social. Traficul, um, creșterea traficului maritim este un, o, afectează practic autonomia satelor noastre. Trebuie să uh, facem să fi, devină real uh, costul adus de această delocalizare. Și trebuie să promovăm circuitele scurte. Trebuie ca Comisia să adopte o reală strategie pe termen lung. Avem nevoie de măsuri mm, atât uh, stimulente cât și de sancțiuni. Trebuie să eliminăm, să renunțăm la acordurile de liber schimb care cresc traficul uh, maritim și uh, pun în uh, pericol uh, autonomia noastră. De asemenea, trebuie să creăm circuite scurte care ne vor face să fim mai puțin uh, dependenți de mărfurile din străinătate. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumim foarte mult! Vom încerca încă o dată cu doamna Șabo. Sper că reușim de data aceasta. Da, mă auziți, domnule președinte? Doamnă comisar, nu ne cunoaștem, însă eu sunt o deputată europeană care crede că Uniunea Europeană va renaște și din mare și că Europa trebuie să privească mai mult către mare. cred că avem nevoie să semnăm un acord mai ambițios. Parlamentul European a dat dovadă că um, există o orientare către viitor uh, în textele pe care le-am adoptat. De exemplu, în filiera pentru vase mai uh, verzi uh, sau în demontarea vaselor. Există posibilitatea de a face asta. De asemenea, uh, ideea de a avea carburanți alternativi. Putem dezvolta, datorită planului de redresare, proiecte transnaționale care să marcheze și uh, suveranitatea Uniunii Europene și să creăm uh, vasele ecologice ale transportului de mărfuri, făcând concurență vaselor uh, asiatice. Bineînțeles că trebuie să reducem și emisiile. Există multe oportunități aici porturile astăzi își asumă responsabilități în acest sens. Sunt zone în care putem dezvolta hidrogenul, putem um, dezvolta și uh, transportul intermodal și legăturile intermodale, de asemenea autostrăzile mării. Toate aceste domenii sunt foarte promițătoare. Eu o spun, Uniunea Europeană trebuie să se bazeze mai mult pe domeniul uh, maritim, să își asume leadership-ul pentru un transport maritim care să respecte mai mult mediul și să nu aștepte armatorii asiatici uh, care practic ei domină piața și uh, stabilesc direcția. Trebuie să fim noi lideri. Mulțumesc! Thank you very much and happy it worked this time. Uh... Mulțumim foarte mult. Continuăm cu verzii, doamna Iuta Paulus. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezență astăzi. Doamnă comisar, am fost oarecum surprinsă pentru că părea destul de mulțumită cu, de rezultatul compromisului de la Organizația Maritimă Internațională, așa cum este el acum. Din câte am înțeles, Comisia a scris documentul de coordonare care a spus că statele membre UE trebuie să solicite ca reducerile să fie obținute înainte de 2023, că trebuie să se ajungă la maximul de, de emisii până în 2030 și că măsurile omii trebuie să fie uh, practice și ușor de pus în aplicare. Din câte am citit, Uh, ceea ce va propune grupul de lucru pentru următoarea reuniune va fi un sistem de rating, dar fără consecințe directe, că nu vor fi măsuri obligatorii, deci practic nimic care să oblige companiile sau vasele să respecte măsurile ce trebuie să fie adoptate. După cum știți, Uniunea Europeană are o influență redusă asupra emisiilor și uh, faptul că um, doar să spuneți că nu a fost posibil să se obțină mai mult din cauza numărului mare de actori, pentru mine înseamnă că trebuie ca Uniunea Europeană să-și ia propriile măsuri, pentru că știți că măsurile pe care și le doresc uh, cei de la Organizația Internațională uh, a Muncii de a, fi, de a reduce emisiile cu 50% până în 2050 nu corespund cu dorința noastră de neutralitate Uh, climatică până în 2050. Noi, în propunerile noastre pe care le-am și votat, am arătat că trebuie să mergem mai repede dec- sau mai rapid decât um, uh, Organizația Maritimă Internațională. Uh, vă rog să ne sprijiniți în acest sens puneți presiune asupra statelor membre, astfel încât să avem un rezultat bun la, al trialogului în ceea ce privește MRV. Mulțumesc. Și acum în numele ECR, Alexander Vondra. Mulțumesc foarte mult, Bas. Cred că o majoritate din acest Parlament este pentru a extinde ETS pentru a cuprinde sectorul maritim. Însă, pentru asta trebuie să avem răspunsuri la câteva întrebări. Prima mea întrebare este evaluarea de impact, pentru că acest gen de evaluare trebuie să țină cont de ambițiile de uh, climatice, amenințarea de localizărilor de emisii și de multe alte elemente. Deci, prima întrebare către comisie este dacă există o dată de publicare pentru evaluarea de impact și um, care ar fi calendarul uh, aproximativ pentru această propunere legislativă. Apoi, o întrebare ce ține de arena globală. Este clar că uh, Organizația Maritimă Internațională și sectorul uh, maritim nu sunt foarte dornici de această introducere în ETS practic uh, ei susțin că ar fi penalizată uh, numai o parte a sectorului. Practic, fondurile din um, certificatele cumpărate um, ar finanța bugetul european, deci statele membre um, ale Organizației uh, Maritime Internaționale nu neapărat vor beneficia de pe urma acestor fonduri. Credem că există credeți că există credem că există riscul ca uh, această propunere sau legislația europeană să submineze regulile de la OMI. Nu, de asemenea, nu dorim să se repete povestea de la ICAO, mai ales că suntem în timpul unei pandemii. Deci, nu s-ar putea mai degrabă promova noi reguli de reducere ale emisiilor de carbon uh, în sectorul maritim ca alternativă? Mulțumim, domnule Vondra. Ultimul vorbitor în această rundă este numele GUE Mick Wallace. Mulțumesc, uh, Bas. Proiectul de text asupra căruia s-a căzut de acord la IMEO săptămâna trecută arată că de fapt ei nu au niciun interes să-și reducă emisiile. Există o... Parlamentul a votat cu privire la regulamentul MRV de curând, uh, a solicitat uh, reducerea emisiilor Asta ar permite vaselor să folosească carburanți alternativi, dar și să-și îmbunătățească eficiența energetică. Inițiativa Comisiei tocmai asta încurajează, însă consultarea publică a avut loc uh, din iulie până în septembrie anul acesta și conform acestea nu este clar dacă uh, Inițiativa maritimă va aborda și eficiența energetică pe lângă carburanții cu emisii scăzute. În comunicarea Comisiei cu privire la emisiile de carbon se scria că toate vasele trebuie să-și îmbunătățească eficiența energetică. Planificați deci să introduceți eficiența energetică în propunerea noastră legislativă, apoi Uh, Parlamentul a propus să fie inclus uh, domeniul maritim în ETS și s-a propus ca um, ETS să acopere 100% din, um, um, din transporturile care intră și ies din Uniunea Europeană. Iar însă nu este foarte clar și nu știm și știm sigur că nu putem să ne bazăm pe Organizația Maritimă Internațională pentru uh, a face ceva. Comisia uh, puteți să ne garantați că Comisia va include uh, um, 100% din aceste emisii și, de asemenea, Comisia sprijine propunerea Parlamentului de a extinde domeniul de aplicare al regulamentului MRV pentru a Uh, include toate emisiile de gaze cu efect de seră, mai ales metanul? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cu aceasta încheiem prima rundă a coordonatorilor și, sau a reprezentanților lor uh, pentru fiecare grup politic. Ca de obicei, uh, doamnă comisar, veți avea cuvântul întrebări destul de specifice da, uh, cu privire la sectorul maritim, uh, la nivel internațional, dar și uh, discuții cu privire la sistemul european, ETS. Știm că veți lucra cu DG Climate pe acest subiect, dar dacă aveți ceva să ne spuneți, cu mare plăcere. Vă mulțumesc tuturor pentru întrebări. Cred că ele reflecte și direcția în care ne îndreptăm pe plan european. Sunt de acord cu punctul dumneavoastră de vedere că trebuie să acționăm și să obținem mai multe rezultate pe plan european. Desigur, asta nu se poate face în dezacord cu OIM. Trebuie <clears throat> să lucrăm împreună cu Organizația Maritimă Internațională, dar chiar și dacă e doar o fază de um, proiect uh, aceste măsuri, acest cost de măsuri trebuie implementat uh, unitar. ETS va include și transporturile navale. Vom face și o propunere pentru a reduce intensitatea uh, carburanților fosili ca parte a pachetului de mobilitate inteligentă uh, pentru ecologizare și mai mare a încărcăturii, stimulente pentru activități, mai bună informare și așa mai departe sectorul rămâne totuși global și dacă vrem să combatem schimbările climatice în lume, trebuie să lucrăm și să găsim soluții globale și nu mai e necesar să vă spun eu pentru că <clears throat> știu că vă ocupați de asta și încercați să ajungeți la rezultat global pentru reducerea emisiilor. ceea ce e util și pentru Organizația Maritimă Internațională și trebuie să lucrăm în cadrul OMI. E foarte important și pentru a menține terenul echitabil de joc, competitivitatea economiei și să asigurăm că o reducere semnificativă de emisii se va realiza pe mapa mond. Așadar, Există programate mai multe întâlniri virtuale pentru a <clears throat> prioritiza activitatea grupului de lucru. <clears throat> Deși negocierile nu avansează poate pe cât de rapid și-ar dori unii, aceasta e realitatea în care ne desfășurăm activitatea. Vă asigur că nu vom înceta să ne implicăm pentru a obține rezultate suplimentare. Desigur, cel mai important e în primul rând să fii prezent la masa discuțiilor, să știm ce așteptări, să ai și capacitatea de a face compromisuri, cum am spus, să <clears throat> conduci prin exemplul oferit și măsurile preconizate în Europa ar putea acționa ca fază pilot pentru abordarea globală. Așa cum s-a întâmplat și în domeniul uh, MRI să ne uităm că transporturile navale au făcut obiectul unui prim regulament din 2013, indexul eficienței energetice în 2018. OMI a convenit cel puțin 50% reducere în emisiile anuale de gaze cu efect de seră până în 2050, reducerea cu cel puțin 40% a emisiilor de dioxid de carbon până în 2030. Strategia se va revizui în 2023. Vom uh, propune ambiții suplimentare aici. Tocmai s-a convenit uh, asupra unui pachet de măsuri pe termen scurt de eficiență energetică. Vom face presiune pe mai, într-o mai multe măsuri pe termen mediu și lung în Uniunea Europeană, după cum am spus, avem acest coș de măsuri cu ambiții superioare care vor arăta că tratăm cu seriozitate subiectul. S-a întrebat ceva despre eficiența energetică a navelor pentru neutralitatea climatică până în 2050 trebuie să trecem prin două schimbări majore în sectorul maritim. Îmbunătățirea eficienței energetice e unul și um, <clears throat> carburanți curați pentru aceste nave. Aceste două obiective trebuie să meargă împreună, nu se poate unul fără celălalt. Un carbon uh, constant la carbon. Stimulente nu e pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică de la cele mai simple <clears throat> de la aceste elemente până la unele mai complicate, bariere în calea aplicării acestor măsuri sunt destul de puternice. Se leagă de provocări de cost, de coordonare pe lanțul valoric, care nu se rezolvă doar prin măsuri legate de preț. Pentru a face tranziția la carburanți alternative e nevoie de inițiative dedicate pentru aplicarea de tehnologii cu carburanți curați, creând mai multă certitudine pe termen îndelungat cu privire la alternative. Domeniul maritim o să ajute industria, producătorii să-i încurajeze pe armatori să cumpere astfel de nave pentru tranziție. Domnul Șabo, cred că a întrebat ceva despre performanța navelor. Din nou, e o chestiune complexă, dar strategia mobilității inteligente și durabile se va ocupa de sector din mai multe puncte de vedere, de la înverzire, includerea înverzirii porturilor, elemente de cerere și oferte, ETS, după cum am spus, chestiunea etichetării navelor e și ea importantă. Cred că ați votat sau veți vota în legătură cu acest subiect în comisia dumneavoastră. E nevoie de mai multă transparență și informație pe piață pentru actorii din lanțul de aprovizionare în domeniul naval, ceea ce se va reflecta și în strategia care se va prezenta în decembrie. Ne vom gândi la toate opțiunile pentru a da informații suplimentare pe piață, pentru a stimula și mai mult uh, activități durabile și o recompensă pentru cei care se mișcă primii. Doamna Paulus, aveți dreptate, dar nivelul de emisie de la OMI e cu totul diferit de cel din Uniunea Europeană. Iată de ce vom face ETS și elementele legate de carburanți, toate acestea trec de ambițiile la nivelul OMI. Proiectul de acord introduce cerințe legale în uh, WIPO pentru eficiența energetică a navelor existente și indicatori de intensitate. <clears throat> Acestea încep să se aplice din 2023, de la indicatorul de intensitate a carbonului din 2023 Există ținte pentru fiecare navă care va trebui să fie respectate, măsuri identificate în planul de management al eficienței energetice care va deveni obligatoriu și anual uh, se va ierarhiza, se va eticheta în funcție de cât de aproape sau de departe de țintă. Ținta va crește de la un an la altul, anumite elemente uh, <coughs> cuantificabile trebuie încă definite, unele anul viitor, dar suntem aici și promovăm soluțiile adecvate. Cred că domnul Vondra, evaluarea de impact ETS se va publica în același timp cu <clears throat> propunerea uh, programului de activitate al Comisiei luptând ETS, sunt de acord că cel puțin o parte a banilor ar trebui reinvestiți în sector pentru cercetare și inovare. Poate că ne vom opune, dar în acest punct ne implicăm la OMI pentru a <clears throat> face să avanseze măsurile bazate pe piață și de câte ori discut cu secretarul general, uh, aduc acest subiect în discuție. <clears throat> și cred că am parcurs întrebările. Domnul Wallace, eficiență energetică din nou, coerență cu ETS, standardele OIM, <clears throat> ceva legat de carburanții maritime, în ce privește domeniul de aplicare s-a spus ceva, analizăm opțiunile. Știți foarte bine că <clears throat> trebuie să fim inteligenți, nu, nu dorim o delocalizare a carbonului, Nu vreau să mă antepronunț sau să anticipez. Trebuie să avem mai multe informații UETS pentru domeniul maritim, dar vă promit să vă țin la curent cu orice evoluții în domeniu. Deocamdată trebuie să acceptați angajamentul nostru de a-l pune în aplicare, dar analizăm multe opțiuni. E o chestiune complexă și nu vreau să mă hazardez să mă antepronunț. Ba să-ți dau cuvântul înapoi. Mulțumesc foarte mult. Acum a doua rundă, ultima șansă pentru toată lumea care încă nu e pe lista de vorbitori să ridice mâna pentru intervenții spontane. În curând închidem lista Eye ca să avem un ultim set de răspunsuri de la doamna comisar. Continuăm până la 11 și un sfert. Interpreții au avut amabilitatea să extindă programul de interpretare până la 11 și un sfert, dar vrem să respectăm acel termen limită de la PPE pe lista de vorbitori și vă rog să nu depășiți un minut în a doua rundă. Pernile Weiss. Mulțumesc. Mulțumesc, Bas. Mulțumesc, doamna comisar Valen, pentru introducere și ideile legate de întrebările din prima rundă. <clears throat> Salut faptul că grupul de lucru de la OMI pentru a reduce emisiile cu gaze de efect de țară au convenit cu privire la măsuri suplimentare pentru a reduce intensitatea carbon în domeniul Navigație. Vă mulțumesc că recunoașteți <clears throat> jocul uh, și importanța participării UE pentru a schimba lucrurile. Ce vreau să spun este că și eu sunt uh, copreședinte a delegației Parlamentului, dar din păcate nu pot să particip. Prin urmare, aș vrea să vă întreb următoarele. Care sunt uh, ideile tactice concrete ale Comisiei viitoarea ședință pentru a avea succes? Cum definiți participarea de succes la întâlnirea MPC din punctul dumneavoastră de vedere? Mulțumesc! Mulțumesc de la S și de Jarvi Lopez. Muchas gracias, uh, comisar. Vă mulțumesc, doamna comisar. Vă mulțumesc uh, pentru intervenție, ca și restul vorbitorilor. Aceste progrese sunt insuficiente și este necesar să avem o agendă europeană ambițioasă, eu am două întrebări foarte concrete. Una ține de interdicția carburanților cei mai poluanți utilizat de sector și, în al doilea rând, porturile și populațiile de coastă porturile și cum se poate uh, trece la eliminarea carburanților cei mai poluanți. Vă mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc. De la Pepe Maria Spirachi acum. Maria, I don't hear you. Maria, eu nu te aud. Miss Spiraki, we have issues. Avem probleme cu microfonul, nu vă auzim, doamnă Spiraki. Maybe now? Acum, da? Mă auziți? Da? Da, vă auzim. You hear me now? Could you please answer me? Yes, we can hear you. Am răspunde cineva? Da, vă auzim. Aceasta e propunerea dumneavoastră? Mulțumesc. <clears throat> Mulțumesc, doamna comisar, pentru prezență. Aș vrea să fiu optimistă și să văd paharul pe jumătate plin. Să ne gândim la industria globală în termen de evita delocalizarea carbonului. Aș vrea să vă pun trei întrebări concrete în ce privește stimulentele pe care le putem da sectorului maritim. Mai întâi, ce părere aveți în legătură cu <clears throat> rolul cercetării dezvoltării pentru a avea carbon zero sunt compatibile cu domeniul navigației. În al doilea rând, vă gândiți să dați un fel de subvenții pentru a avea <clears throat> noi carburanți, să fie un teren echitabil de joc în comparație cu alte părți ale lumii în domeniul marinei civile. Apoi, cum putem sprijini și stimula armatorii să-și modernizeze navele pentru noi carburanți? Mulțumesc! Mulțumesc. Până la urmă v-am auzit și am înțeles și întrebările. Timo Vergen de la S și de acum. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Traficul maritim joacă un rol foarte important în lanțurile de aprovizionare internaționale și este uh, Um, afectat puternic de această criză și avem nevoie de o schimbare care trebuie să fie um, stimulată de Uniunea Europeană, pentru că Organizația Maritimă Internațională nu este pregătită să acționeze. Vasele pe care le construim astăzi vor uh, fi pe mare în 2050. Există armatori care sunt pe calea, pe, care sunt uh, dorniși să meargă pe această cale, dar au nevoie de sprijin european. Avem banii o dată. Avem o dată posibilitatea de a face mari investiții pentru a um, stimula schimbarea în această branșă. Mă bucur că ați spus că Comisia sprijină inovația, dar mă întreb de ce uh, domeniul maritim nu uh, este unul din uh, ecosistemul, așa numitul ecosistem de inovație. Vă rog, promovați o, un program de renoire a flotei, uh, astfel încât să și sprijiniți um, um, carburanții și um, motorizarea alternativă. Thank you very much and Mulțumesc. Eu sunt următorul vorbitor din partea verzilor. Doamna comisar, acum o să joc rolul meu obișnuit pe scurt să vă întreb, <clears throat> pentru că știm că OMI e o organizație dificilă, dar știm de asemenea că sunt și poziții diferite în sânul OMI. Aș fi curios să aud ce face Comisia, ce faceți dumneavoastră pentru a consolida unele glasuri la unele mari state de pavilion care doresc uh, măsuri mai severe. Insulele Marshall și-au schimbat poziția și acum sunt foarte îngrijorate de lipsa de acțiune climatică la OMI. Ce putem face pentru a încuraja ca și alte mici insule să vină de partea noastră cu măsuri mai ambițioase? Și un alt stat de pavilion important e Japonia și a anunțat uh, ideea de a fi neutră climatic până în 2050. Ce facem pentru ca țări precum Japonia să traducă această poziție de neutralitate într-o organizație ca OMI. Asta m-ar interesa foarte mult. Acum revin la rolul de președinte și acum Ana Tălesc are cuvântul de la ECR. Mulțumesc, bună ziua tuturor! <clears throat> O să încep cu niște întrebări foarte concrete. Multă lume întreabă cum o să ne afecteze să ținem cont de modul în care o să afecteze nu doar firmele, ci și oamenii. Comisia a spus că vom dispune de aceste informații. Întrebarea este, veți arăta și situația așa cum e acum, în perioada de pandemie sau cum va fi după? Știm că multe companii sunt în pragul falimentului. Veți uh, arăta dovezi că restricțiile, măsurile pot mări competitivitatea acestor companii care își desfășoară activitatea pe mare. Și o a treia întrebare, n-ar trebui poate să ne gândim la modul în care a funcționat ETS în uh, această pandemie, pentru că <clears throat> suntem foarte limitați în ce putem face, emitem mai puțin, prețul dioxidului de carbon s-a dublat. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc de la GUE, Petra Scocalis. Mulțumesc, Bas. Bună ziua tuturor. Mulțumesc, doamna comisar, pentru introducere. Fiind ultimul, nu vreau să repet ce s-a mai spus. Iată ce întrebare am eu. Ce privește stimulentele pentru tranziția la navigație durabilă? Ce putem uh, obține de la Fondul Oceanic de Inovare? prevăzut în regulamentul MRV pentru a sprijini pe cei care încep activitatea în această tranziție. În ce privește porturile ecologice, aprovizionarea cu electricitate în porturi existente și care trebuie construite, trebuie să dea ocazia și posibilitatea de a furniza activitatea din surse regenerabile și nu din carburanți fosili. În țara mea, instalăm acum infrastructură de gaz. E o politică bună sau nu? Și, în fine, cum putem utiliza fondul pentru reziliență pentru nave cu emisii zero în Uniunea Europeană, care să fie construite și în special pentru transportul pe distanțe scurte. Mulțumesc! Vă mulțumesc la uh, intervențiile spontane. Am, avem un ultim vorbitor și închidem lista. Domnul Băsescu de la PPE. Cred că doamna comisar vă cunoaște foarte bine. Thank you, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am urmărit dezbaterea. Propunerea mea este să avem o abordare realistă cu privire la reducerea emisiilor din sectorul uh, comer- naval comercial. De ce? În primul rând pentru că aceste nave folosesc uh, carburanți cu, em, foarte, cu emisie înaltă de uh, energie care nu este generat de carburantul ușor, ci de cel greu. În al doilea rând, discutăm aici despre cantități enorme de bunuri care sunt transportate de aceste nave. Dacă vă puteți imagina un, o navă de 300 de metri lungime încărcat cu petrol sau cu minereu de fier uh, deplasat de motoare care folosesc uh, carburanți ușori nu ar fi posibil. Probabil am avea o abordare foarte entuziastă, dar IMO are o abordare realistă. Nu putem folosi carburanți alternativi și uh, cel mai probabil progresele tehnologice ar ajuta la reducerea consumului, dar nu ar uh, reuși să introducă carburanți ușor în sectorul naval. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult. Se încheie lista vorbitorilor pe astăzi. Deci, uh, doamna comisar, vă dăm cuvântul pentru comentariile finale. Vă mulțumesc foarte mult pentru interesul exprimat de către eurodeputați. Când am început munca în domeniul transportului, mi s-a părut uh, foarte complex să ne imaginăm uh, soluții pentru viitor. Așadar, uh, e foarte interesant să lucrăm pe diversele fronturi în legătură cu aspectele ridicate de pernile, s-a stabilit un cadru juridic pentru măsurile operaționale. După aceea, aș dori foarte mult, după cum am spus în uh, declarația mea inițială, avem subiecte care trebuie să fie rezolvate. Uh, stimulenți pentru ca uh, pentru îmbunătățirea performanței, uh, o schemă eficientă pentru aplicare, mecanisme care să asigure un mediu concurențial echitabil. Toate aceste aspecte trebuie să fie discutate în MPC 76 pentru a ajunge la un acord. Deci, angajamentul. Avem și noi foarte multe puncte pe ordinea noastră de zi în lista de deziderate. În ceea ce privește uh, petrolul greu, heavy fuel oil, este carburantul cel mai poluant, este din păcate cel mai uș, cel mai frecvent folosit în domeniul uh, transportului maritim în Europa s-a eliminat în mare parte în emisiile uh, emission control areas and in port în uh, ariile, ariile de control a emisiilor și în porturi însă avem o necesitate mm, și în mm, în lume și discutăm și despre o interdicție în zona arctică. De asemenea, uh, avem și uh, măsuri pentru a elimina carburanții fosili în Europa. Însă, aici trebuie să găsim alternative care să aibă un preț competitiv și să fie disponibile la nivel larg. Stimulentele pentru vasele mai puțin poluante în porturile europene da, trebuie să. De, avem deja asta, trebuie să aplicăm măsurile, trebuie să avem emisii, uh, standarde pentru emisii foarte stricte și să se ia măsuri în toate porturile. Maria întreba în general în legătură cu stimulentele și cum putem să le susținem financiar în ceea ce privește cercetarea. Există 600 de milioane pentru uh, retrofitting, susținerea poate să vină din InvestEU sau investiții ecologice și prin RRF, facilitatea pentru redresare și recuperare, înnoirea flotei, la fel poate să fie tratate prin RRF dacă statel, statul membru poate să solicite sau să dea prioritate acestor uh, măsuri. În ceea ce privește întrebarea ta, BAS, cu, în legătură cu EMI, discutăm la toate nivelurile, uh, le scriu tuturor partenerilor cheie, atât uh, partenerilor uh, majori, cât și și în special pentru insulele mici, asistența tehnică este foarte importantă. Examinăm posibilitățile de finanțare unde evaluarea de impact uh, ar fi greu de evaluat. Însă când vine vorba de finanțare, știm foarte bine că uneori ambițiile sunt mai mari decât uh, rezultatul. Am primit o întrebare în legătură cu uh, cu lanțul de aprovizionare scurt. vom adresa acest uh, punct în pachetul maritim, unde vom uh, solicita uh, cercetări în legătură cu introducerea celulelor cu hidrogen. Există un carburant alternativ în momentul actual nu are uh, are avantajul de a reduce poluarea aerului și că este disponibil și dacă ne uităm către viitor, s-ar putea folosi biometanul produs din deșeuri. Trebuie să recunoaștem și că nu au fost testate uh, versiuni de carburanți cu emisii zero. Așadar, pentru perioada de tranziție putem să ne gândim la folosirea gazului uh, natural lichefiat, LNG. Îmi pare rău, uh, dar Mă tem că nu am primit scrisoarea pe care mi-ați trimis-o. Acum, de când mi-ați pus întrebarea, am primit scrisoarea dumneavoastră. Bineînțeles, uh, o voi, voi da un răspuns în momentul în care o voi uh, lua la cunoștință. Domnul Băsescu, Cred că am spus ceva pentru că transportul lung pe, durate, pe distanțe lungi are necesități mai mari decât cel pe dur, dura, distanțe scurte, în timp ce navele pentru transport pe distanțe scurte deja pot să introducă alternative inovatoare, cum ar fi mm, baterii de, cu hidrogen, acumulatori cu hidrogen, însă e o decizie foarte importantă care va trebui să fie recunoscută ca atare. Deci, nu există o măsură, o soluție care să se potrivească peste tot și, bineînțeles, noi am dorit să adoptăm, adaptăm lucrurile în legislația care urmează să fie adoptată. Mulțumim foarte mult, Bas, și sper să ne revedem cât mai curând. Aștept cu nerăbdare următoarea noastră conversație. Mulțumesc foarte mult, Adina, doamnă comisar. După cum spuneai, întotdeauna este o plăcere să te vedem la comisia noastră. Și domnul Vilche așteaptă răspunsul dumneavoastră în scris. Cu aceasta încheiem acest schimb de opinii reuniunea 75 va avea, a OMI va avea loc între în luna noiembrie, din 16 până 22 noiembrie. Deci, Timo, ă, va, vei primi un răspuns în curând și în ceea ce privește OMI, sesiunea OMI va avea loc ă, la distanță între 16 și 20 noiembrie. să vedem ce se poate realiza acolo, pentru că poziția comisiei noastre a fost foarte clară că așteptăm mai mult de la OMI, după cum ați spus și dumneavoastră, doamna comisar. Vă mulțumesc tuturor, vom continua data viitoare. Încheiem sesiunea din această dimineață. Mulțumesc interpreților pentru că au prelungit uh, timpul de interpretare până la 11 și 15. Mă bucur că nu am depășit acest uh, timp. Acestea fiind spuse, voi deschide acum sesiunea de vot. Avem trei obiecții OMG, una în legătură cu interzicerea plumbului, alicelor cu plumb, munițiilor cu plumb în zonele umede și două avize, una în legătură cu guvernanța corporativă stabilă și una în legătură cu măsurile de transport. Am uh, discutat amendamentele ieri, iar acum vom avea votul final. Știți cu toții cum să votați cu aplicația iVote. Deschidem acum votul. Votul va fi confirmat și prin e-mail. Votul este deschis până la ora 12.30, deci invit pe toată lumea să voteze acum. Rezultat